Mes chers collègues, nous allons commencer. Veuillez prendre place. Stimați colegi, haideți să începem. Bun, să îi dăm drum. Alors, nous ouvrons notre session. Declarăm deschisă ședința. Se poate adopta proiectul de ordine de zi, dacă nu sunt obiecții. Procesele verbale de pe 10 și 11 aprilie și de pe 3 și 4 mai pot de asemenea fi aprobate dacă nu sunt obiecții. Nu sunt obiecții, deci continuăm și o să trecem acum la vot. Strategia spațială pentru Europa. Raportoarea este doamna Gesine Meissner. Și înainte de a trece la vot, să vedem dacă suntem cu toții. Vă rog să vă luați cartelele de vot ca să vedem dacă suntem suficient de mulți să putem vota. Deschidem votul. Hai, nu. Le vot. S-a închis votul. Da, domnule Vin Van de Camp. Ok, și a schimbat loc. S-a închis votul. Avem deci numărul necesar de eurodeputați pentru a putea trece la vot. Sunteți gata? Se pare că da. Să începem foarte repede. Aliniatul 1, cine pentru? Compromisul 1, mă scuza, spune președinta. Compromisul 1, pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 6, pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Vreți să verificăm? Haideți să verificăm. Deschidem votul. S-a deschis votul. Închidem votul. 20 de voturi pentru, 15 împotrivă, nu sunt abțineri. Amendamentul domnului Riche este adoptat. Continuăm. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Continuăm cu Amendamentul 60 pentru împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 17 pentru împotrivă abțineri adoptat. Compromisul 3 pentru împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Continuăm cu amendamentul 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 65. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Să verificăm. Deschidem votul. Se închide votul.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 Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 67. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că este adoptat, dar o să verificăm. Deschidem votul. Pentru amendamentul 67 închidem votul. Cum adică nu? Deci s-a închis votul. Amendamentul 67 este adoptat. Amendamentul 42. Cine pentru? Împotrivă. O să luăm de la început pentru că nu ridicați mâna. Pentru. Împotrivă. Abțineri. O să verificăm. Deschidem votul pentru amendamentul 42. Închidem votul. Adoptat. Compromisul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 64. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat? Bineînțeles. Și partea a doua a acestui amendament pentru. Nu e același vot. Împotrivă. Abțineri? Deci partea a doua amendamentului meu nu este adoptată. Și supunem votului final raportul doamnei Meissner. Haideți, deschidem votul. A votat toată lumea, închidem votul. Patruzeci pentru, un vot împotrivă, o abținere. Vă felicităm, doamna Meissner, pentru raportul dumneavoastră, care este votat cu o majoritate largă. O putem felicita pe raportoare. Și profit acum de această ocazie pentru că Uh, dumneavoastră primiți o delegație aici, primiți o delegație, vrem să urăm bine venit doamnelor, veniți din Germania. Sunteți uh, femei politice, sunteți, cred că, 10, faceți parte, uh, la, participați aici la ședința Comisiei de Transporturi și vă urez bun venit. Mulțumesc doamnei Meissner, care v-a invitat la ședința Comisiei noastre. Să continuăm. Punctul următor din ordinea de zi, schimb de vederi cu raportorul general pe bugetul 2018, domnul Siegfried Mureșan. Unde sunteți, domnule raportor? Se pare că n-a sosit încă raportorul. Comme notre rapport... Cum raportorul n-a sosit încă, și că este începutul săptămânii, aveți uh, dreptul la o mică pauză de 5 minute. Stimați colegi, și-au trecut cele 5 minute. Invitatul nostru a sosit. Vreau să-i urez bun venit domnului Sergiu Siegfried Mureșan. Sunteți raportor general pentru buget. Înțelegeți limba franceză? Se pare că da. Sunteți raportorul general pentru 2018. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Vă mulțumesc pentru schimbul de vederi privind prioritățile bugetare pentru viitor. Suntem, uh, trecem printr-o perioadă foarte palpitantă în Uniunea Europeană. Se vorbește din nou de o criză economică și trebuie să facem niște alegeri foarte bune în materie de priorități bugetare. Politicile europene și încrederea cetățenilor în proiectul european depind de aceste alegeri bugetoare. Deci aș vrea să folosim această posibilitate ca să subliniem colaborarea excelentă pe care am avut-o întotdeauna uh, noi, Comisia pentru Transporturi și Comisia pentru Buget. Există, nu, o legătură clară, discutăm foarte concret și foarte amical și pentru mine este important ca Parlamentul să facă front unit uh, pe chestiunile bugetare în fața Consiliului. Uneori e foarte greu să convingem Consiliul. Deci, domnule Mureșan, aveți 10 minute ca să ne prezentați în linii mari bugetul pentru 2018 și care sunt concluziile dumneavoastră până în prezent. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați colegi. Vă mulțumesc că m-ați primit în comisia dumneavoastră în această după, după amiază ca să discutăm bugetul Uniunii pentru anul vi viitor. Cum spuneam, sunt raportorul general. În primul rând, unde ne aflăm în procedura bugetară în acest moment? În martie am adoptat cu o majoritate largă în plenara Parlamentului raportul pe care l-am prezentat privind orientările generale ale bugetului Uniunii pentru anul viitor. Este raportul în care am prezentat prioritățile politice generale ale bugetului pentru anul viitor. Apoi, Trebuia să așteptăm să ne prezinte Comisia proiectul de buget uh, pe baza priorităților politice. Comisia l-a prezentat astăzi. Azi dimineață, domnul comisar Oettinger, la Comisia pentru Buget, a prezentat proiectul de buget, deci pe lângă prioritățile politice pe stabilite până acum, din această dimineață avem și primele cifre pe masă. Firește, nu puteam uh, să evaluăm, uh, n-am putut să evaluăm uh, cu profunzime propunerile făcute de comisie. În ce privește prioritățile politice ale Parlamentului, am propus de la începutul anului să prioritizăm două domenii mai presus de orice pentru bugetul Uniunii, și anume ce creșterea și locurile de muncă și apoi siguranța cetățenilor. Le-am propus am propus aceste două teme pentru că asta așteaptă de la noi cetățenii Uniunii Europene, siguranță și locuri de muncă. Și cum putem să facem acest lucru? În primul rând, pentru creștere și locuri de muncă, vreau să investim în acele domenii care Uh, facă economia mai puternică, mai competitivă și mai de încredere pentru sectorul privat. Vreau să uh, investim în cercetare și inovare, infrastructură, să susținem IMM-urile și să ne ocupăm și de șomajul în rândul tinerilor. Aceasta a fost propunerea mea încă de la început. Am scris acest lucru în orientările generale și așteptăm de la Comisie să pună în aplicare Orizont 2020, programul COSME, programul Erasmus, care nu e numai un program pentru studenți, ci îmbunătățește competitivitatea tinerilor pe piața muncii. 65% dintre angajatori apreciază experiența internațională a tinerilor atunci când le dau un loc de muncă. Asta am cerut noi comisiei. Ce a făcut comisia? Ce ne-a prezentat comisia în proiectul de buget? Pentru Orizont 2020, o creștere de 7 puncte procentuale, pentru facilitatea de conectare a Europei 8% și pentru Erasmus 9%. Pentru COSME se face o reducere mică în comparație cu anul trecut, 2,9% dar anul trecut a fost o excepție pentru că anul trecut uh, a fost o creștere semnificativă. Pentru COSME trebuie să mai analizăm cifrele cu mai multă atenție ca să ne asigurăm că ce s-a propus este suficient pentru IMM-uri. Dar pentru mecanismul de conectare a Europei este o creștere de 8,7% în creditele de alocare și 27,27% ,27 uh, în plăți. Pentru proiectele mari de infrastructură 0,1, cea mai mare creștere pentru ITER 20,5%, Copernicus 5%, 5,5%, 9,5% scădere la Galileo, iar uh, alocările de uh, angajare au scăzut. Asta sunt cifrele prezentate de comisarul Oettinger azi dimineața, acum trei ore. Trebuie să înțelegem exact aceste cifre. A doua prioritate pe care o propun este siguranța și securitatea cetățenilor, iar aici trebuie uh, să întărim agențiile Uniunii care se ocupă de justiție și afaceri interne, să îmbunătățim controlul la graniță, să îmbunătățim circulația informației la nivel european în privința riscurilor de securitate, persoanele bănuite că fac trafic de arme și trafic de persoane. Comisia a mers pe această linie și propun sporirea bugetului și a angajaților la Frontex, Europol, ASO și EULISA, Comisia propune de asemenea acțiuni pregătitoare privind apărarea. E vorba de 40 de milioane de euro, mai ales pentru cercetare, obiectivul fiind să utilizeze sinergiile în cercetarea pentru apărare la nivel european, ca să nu mai cheltuim bani pe aceleași proiecte de 28 de ori în 28 de state membre, să-i cheltuim o singură dată la nivel european, acolo unde se poate, și apoi să împărtășim rezultatele, să le folosim în comun între toate statele membre, așa cum este de fapt normal între parteneri. Am spus de asemenea că pentru a ajunge la securitatea granițelor Uniunii trebuie să ne asigurăm că în vecinătatea estică, în vecinătatea apropiată, țările care au, au plecat pe o cale pro-europeană, Georgia, Ucraina, Republica Moldova, care au semnat parteneriate, să stăm, să fim lângă ele, mai ales în fața agresiunii ruse și de asemenea trebuie să ne asigurăm că suntem alături de țările din vecinătatea sudică care se confruntă cu provocările uh, acestui flux mare de refugiați. Comisia a văzut că e mai ieftin și mai sigur și mai ușor din punct de vedere politic pentru noi să gestionăm uh, refugiații în Iordania, în Liban, în țările de origine decât uh, să ajungă pe teritoriul european sau la granița Uniunii. Acestea fiind spuse, vreau să vă atrag atenția și asupra revizuirii cadrului multianual financiar la jumătatea perioadei, care a fost ședința Parlamentului. Există un acord între Parlament și Consiliu cum trebuie să se facă această revizuire. Un compromis bun. Noi ne-am făcut temele la Parlament, Colegii care fac parte din Comisia pentru Buget știu că am adoptat uh, acest acord repede aici la nivelul Parlamentului, deci acum și Consiliul trebuie să-și facă temele, iar uh, Marea Britanie deocamdată blochează revizuirea cadrului financiar multianual și vreau să spun următoarea, blocarea până la alegerile din Marea Britanie, adică pe 8 iunie, nu va produce mari tulburări în realitate. Dacă această revizuire a cadrului financiar uh, multianual va fi pusă în pericol, atunci va fi foarte greu să facem propuneri uh, de buget pentru 2018 care să corespundă nevoilor anului 2018, care s-au schimbat în comparație cu 2013, când a fost uh, aprobat cadrul financiar multianual. Comisia, în proiectul de buget, ține cont de revizuirea cadrului financiar multianual, Comisia este alături de noi, presează Consiliului, trimite un mesaj clar Consiliului că trebuie să adopte această revizuire. Din partea Marii Britanii nu avem alte indicii că există intenția să nu adopte revizuirea cadrului financiar multianual și să-l blocheze. Indicația pe care o avem este că se va adopta după alegerile din 8 iunie din Marea Britanie. Este important să menținem presiunea și să ne asigurăm că și Consiliul își face treaba. Și în ceea ce privește chestiunile referitoare la comisia dumneavoastră, dincolo de mecanismul de conectare a Europei, unde am spus clar că vrem să devină o prioritate și comisia a răspuns foarte bine la acest lucru și a propus o creștere a bugetului, uh, de asemenea, trebuie să ne asigurăm că în cadrul procedurii bugetare uh, în uh, întreprinderile comune din domeniul transportului și agențiile din transport nu vor fi afectate de tăieri. Nu ne așteptăm la tăieri la nivelul angajaților, angajaților pentru 2018. Poziția Parlamentului este cuprins în orientările generale pe care le-am adoptat în martie. Aceasta fiind spusă, doamnă președinte, mă opresc aici. Stimați colegi, vreau ca prezența mea aici să fie începutul discuțiilor noastre, începutul dialogului. De, cum spuneam de astăzi, avem pe masă proiectul de buget al Comisiei, dar uh, părerile dumneavoastră, interpretările dumneavoastră sunt importante pentru mine ca raportor și pentru Comisia pe buget, cu colegii cu care lucrez. Uh, deci, în acest sens, vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați primit astăzi aici și aștept cu nerăbdare observațiile dumneavoastră pe care le voi prelua și, de asemenea, aștept să colaborăm până la sfârșitul anului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Mureșan. O să dau cuvântul acum raportorului nostru, domnul Tojenevski ca să prezinte viziunea comisiei noastre privind transportul. Aveți cuvântul. Și apoi o să dau cuvântul diferiților raportiți din umbră, dar am și niște întrebări. Děkuji, pani předsedající, pani předsedkyně, za... Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Și mulțumim și domnului Mureșan pentru prezentare. și pentru faptul că ne-ați informat atât de repede cu privire la propunerea legată de buget. Ca raportor de aviz pentru Comisia TRAN, aș dori să schițez câteva aspecte care sunt importante pentru mine și care, pe care aș dori să le văd incluse în propunerile acestei comisii. În primul rând, facilitatea conectarea Europei. Mă bucur foarte mult că a fost uh, alocat un buget sporit, pentru că această facilitate este esențială pentru finanțarea programelor de transport. În trecut, am avut parte de tăieri bugetare și de um, realocări și mă bucur că am revenit la un nivel decent pentru această facilitate. Ce trebuie să facem noi? Trebuie să facem ca proiectele de transport să fie mai atrăgătoare pentru investitorii privați. Folosim și granturi și acestea sunt o metodă bună de a îmbunătăți ocaziile pentru, um, oportunitățile pentru infrastructură. Una dintre prioritățile noastre uh, este o rețea um, de cale ferată care să conecteze întreaga Europa. Un astfel de proiect ar crea locuri de muncă, ar uh, fi o uh, chestiune importantă și pentru securitate. și căile feroviare reprezintă o infrastructură mai bună și o Europa mai unită. Pot, putem să folosim uh, Galileo și EGNOS pentru transport. Sunt convins de asta. Am investit foarte mult în aceste proiecte și reprezintă o bază foarte bună pentru folosirea sistemelor de navigare și oferă um, astfel um, navigare foarte precisă. Ele reprezintă de asemenea și ocazii de afaceri foarte bune. După cum am spus, um, oferă o precizie foarte mare. Însă nu am uh, înțeles ce ați spus referitor la Galileo și la reducerea uh, sumei de bani disponibile nu știu dacă am înțeles bine. Aceste sisteme aduc uh, cu ele o diversitate de aplicații de transport care îmbunătățesc fluxul de trafic și așa mai departe. Am citit propunerile de proiect pilot Uh, ale comisiei noastre. Este vorba despre 23 de propuneri cu o valoare de 28 de milioane de euro și cred că ele reprezintă o bază foarte bună, un punct foarte bun de plecare pentru continuarea programelor existente și pentru crearea altora noi. Aștept să colaborăm uh, cu dumneavoastră și cu raportorii din umbră și firește că am dorit să avem un buget cât se poate de mare în viitor. Mulțumesc, domnule Toșenovski. Dau acum cuvântul domnului Marinescu. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Mureșan, mulțumim foarte mult pentru prezentare. O veste foarte bună că domnul Oettinger, din câte am auzit eu, a aprobat în dimineața aceasta propunerea pentru buget. Din punct de vedere al transporturilor, cred că cel mai important este să verificăm dacă prevederile revizuirii la jumătatea parcursului au, la jumătatea mandatului au fost incluse în buget, pentru că el așa a anunțat înainte. E foarte important acest lucru pentru facilitatea conectarea Europei. Nu doar să existe un buget sporit, ci Uh, ci și o realocare de la instrumente financiare la instrumentele de lucru, unde apar și SESAR și uh, transporturile feroviare, două uh, instrumente foarte importante, două regimuri foarte importante pentru transport. În al doilea rând, s-a vorbit foarte mult despre GNSS și EGNOS, ambele foarte importante. După cum știți, nu există o acoperire completă uh, pe, pentru întreaga Uniune Europeană uh, în aceste programe. Există, de asemenea, nevoie de uh, fonduri și pentru nordul Africii, pentru sud-est și pentru Ucraina. Banii aceștia sunt incluși în bugetul politicii de vecinătate, nu la transporturi. Deci, dacă nu există nimic propus în, uh, în propunerea domnului uh, Ettinger vom propune noi, grupul nostru, niște amendamente. Nu este vorba la urma urmei de o sumă foarte mare de bani, este vorba despre 10 milioane, deci aproape nimic. Um, deci trebuie să acoperim um, țările estice ale Uniunii și sud-estul. Mulțumesc. A. Sper că veți continua să susțineți Interrail. Ați anunțat deja peste tot că veți susține Interrail, deci e foarte important. Vă mulțumesc! Văd un zâmbet complice, deci probabil e un semnal pozitiv. Mai uh, luăm o întrebare și apoi vă las. Domnul Mureșan, poate că voi încerca să răspund acum, pentru că au existat câteva întrebări concrete. În primul rând, Prevederile revizuirii la jumătatea mandatului sunt incluse în proiectul de buget. Am primit proiectul în dimineața aceasta, din câte am văzut noi. Am văzut sumele pentru CEF, pentru Orizont 2020, pentru Erasmus, există. Se uh, mobilizează și instrumentul pentru mobilitate. Uh, este suma aprobată în uh, revizuirea la jumătatea parcursului ACFM. Asta știm. Atunci când vine vorba despre vecinătatea estică, ați vorbit despre Ucraina, singurul element, singurul aspect pe care îl știm acum este că s-a uh, făcut o sporire de 8,9% pentru vecinătatea estică, adică un total de 46 de milioane de euro. Nu știu exact uh, ce se va face cu acest bani, dar știu că există o interacțiune între proiectele uh, de acoperire și cu Africa pentru a ne asigura că vom merge mai departe. Galileo și EGNOS, după cum am spus, este vorba despre o reducere, uh, însă trebuie să uh, analizăm, să vedem dacă este într-adevăr îngrijorător pentru dumneavoastră, dacă este inacceptabil pentru comisia dumneavoastră, ne vom adresa comisiei în sensul acesta. Interrail, foarte important. Nu este niciun secret că președintele grupului nostru a anunțat în răspunsul său la discursul uh, privind starea Uniunii de anul trecut că el propune ca fiecare cetățean care împlinește 18 ani să primească un uh, bilet gratuit uh, Interrail din bugetul Uniunii din 2018 încolo. Eu am spus că voi introduce acest lucru în uh, prioritățile politice ale Parlamentului, în orientările pentru bugetul uh, pe 2018, pentru că trebuie să uh, găsim deja mijloacele financiare pentru 2018 și am comunicat acest lucru în mod public. Acum, ce a spus domnul comisar Oettinger? El a spus că el dorește să financeze această inițiativă Interrail, dar nu dorește ca ea să pună în pericol proiectele deja existente aflate pe rol. Și asta am și cerut în liniile directoare. Dorim ca acest program să fie finanțat uh, pe termen lung, în mod predictibil și stabil. Pentru ca asta să se întâmple, este nevoie de o linie bugetară dedicată, separată de Erasmus, astfel încât să nu reprezinte un risc pentru programul Erasmus. Astfel, este nevoie de o bază legislativă nouă și acest lucru nu îl va propune domnul Oettinger, ci domnul Navracici, care se ocupă uh, de, are în portofoliul său tineretul. Și um, de aceea, dacă există o majoritate a colegilor în Comisia Tran care susțin proiectul Interrail, atunci pasul următor, care e esențial, este să ne asigurăm că Comisia Europeană va prezenta o bază legislativă pentru aceasta. Am vorbit mult cu Comisia în ultimele zile și adevărul este că nu au propus nimic astăzi în proiectul de buget pentru Interrail, pentru că nu au temeiul legislativ pentru asta. Există un proiect pilot mic lansat anul acesta, propus anul trecut, însă nu uh, este acesta Um, acest lucru nu intră în domeniul de aplicare propus de uh, președintele de la bugete. Eu propun să lucrăm cu comisarii responsabili și cred că comisia dumneavoastră are un rol esențial aici. Um, comisia spune că este dispusă să includă acest nou temei legislativ în concilierile pe care le avem cu Consiliul uh, și cu Comisia în toamnă, înainte de adoptarea bugetului la sfârșitul anului. Deci, um, trebuie să lucrăm cu domnul comisar Navracici și cu doamna comisar Bulț pentru a avea un temei legislativ. Trebuie să fim însă sinceri, trebuie să vedem ce sume avem la dispoziție. Comisia a spus că marja în rubrica 1 este de 500 de milioane de euro, ea există în proiectul de buget prezentat astăzi și sunt uh, dispuși să realoce o parte pentru Interrail. Dorim să vedem ceva care merge dincolo de proiectul pilot existent pentru acest an, care este primul pas. Trebuie însă să fim realiști și să vedem dacă putem să oferim uh, acest proiect fiecărui cetățean care împlinește 18 ani anul acesta. Știm că acest CFM uh, presupune niște uh, restricții, trebuie să vedem cum vom merge mai departe cu revizuirea, dar asta este, trebuie să conlucrăm, să lucrăm cu Comisia pentru a avea o Uh, o bază legislativă care să fie previzibilă și să ofere o finanțare stabilă. Președinte, mulțumesc foarte mult. Vom continua cu intervențiile. Domnul Ertug, aveți cuvântul. Uh, mulțumesc, doamnă președintă. Bun venit în comisia noastră, domnule Mureșan. Am acum plăcerea de a vă transmite Um, spusele doamnei Grapini, care este raportor din umbră pentru grupul nostru. În primul rând, mulțumiri raportorului și pentru și mulțumiri raportorilor din umbră pentru buna cooperare și mulțumiri tuturor colegilor care au depus proiecte pilot și acțiuni pregătitoare. Au fost propuse 28 de acțiuni pregătitoare și uh, proiecte pilot pentru transport și turism. Dintre acestea, noul proiect uh, 17. Um, uh, parteneriate, uh, acțiune pregătitoare una, um, um, 5 dintre ele în turism și 8 în uh, transport. Um, Doamna Grapini a, pro- a propus și ea un proiect pilot care se referă la promovarea turismului local în Europa. Uh, Ex- există cosemnături din partea ALDE și GUE um, pe lângă SND. Acest proiect se referă la exploatarea inițiativelor de acazare um, în, uh, în mediul uh, rural, este vorba despre pensiuni și așa mai departe. Uh, de asemenea, um, elaborarea unor itinerarii turistice și ghiduri interactive. Bugetul este de 1 milion de euro în propunere și în ceea ce privește acțiunile pregătitoare, există 5 astfel de acțiuni noi în PA1, în domeniul turismului și două în domeniul transporturilor. S-a propus continuarea acțiunii pregătitoare lansate anul trecut de către PPE. Uh, a fost vorba despre un program pentru um, capitanii de nave. De asemenea, doamna uh, Țapardel a, produs, a propus un proiect uh, referitor la cultura europeană, se numește Promovarea Comorilor Europei. Există uh, cosemnăturile a trei grupuri. Colegul nostru de la SND, domnul Oieli, a propus uh, uh, transformarea unui proiect pilot într-o acțiune pregătitoare și a propus proiectul uh, Smarter Cycling Through Big Data Intelligent Transport Systems. Transportul și turismul sunt uh, foarte importante în Uniunea Europeană, cu un impact foarte mare asupra dezvoltării sociale și asupra locurilor de muncă și dezvoltării economice, deci este nevoie de fonduri importante pentru că ele pot să reprezinte un uh, instrument important în lupta împotriva uh, declinului economic. Uh, Uh, trebuie ca aceste proiecte și ca diversificarea serviciilor să fie îmbunătățită în continuu pentru a continua uh, să fim uh, o destinație turistică de top. Mulțumit din nou raportorului și, pe, și la raportorilor din umbră pentru um, eforturile depuse și sperăm că acest lucru, calitatea proiectelor se va reflecta și în votul de la bugete. Mulțumesc frumos. Următorul vorbitor este domnul Tălicica. Mulțumim, doamna președinte, domnul reportor, ne bucurăm că vă avem alături de noi. Cred că um, veți avea sprijinul nostru. Dacă ne uităm la sectorul transporturilor și la munca noastră în acest domeniu, uh, veți vedea că prioritățile noastre se întrepătrund, pentru că transportul este un adevărat motor de creștere și de creare de locuri de muncă. Însă chestiunea securității și siguranței uh, este una uh, corelată cu însemnătatea transporturilor, deci este foarte important să vedem cum, vor, cum alocările de la siguranță și securitate pot să fie folosite astfel încât să um, se facă conex, um, conexiunea cu um, transporturile. De exemplu, aeroporturile, uh, un element strategic, nu doar din cauza uh, atentatelor teroriste, ci și pentru că este nevoie de eforturi foarte mari, inclusiv din partea autorităților, să îmbunătățească infrastructurile aeroportoare. Uh, cred că este um, rolul nostru să uh, îmbunătățim siguranța pasagerilor și cred că aici ăsta este un exemplu bun de cum se întrepătrund prioritățile. Apreciez faptul că au fost alocate fonduri sporite, mai ales pentru FCE, 8,7 uh, e foarte bine, însă trebuie să privim lucrurile în context, pentru că în trecut am avut parte de o scădere. Oricum este vorba despre un uh, mesaj pozitiv. Pentru mine, ă, problema se pune așa. Trebuie să comparăm Interrail, care a început ca un fel de mega proiect, ca să spun așa, și nu știu ce rol are pentru ă, educația tinerilor, nu știu dacă avea rolul de a contribui la zona unică de transport. Cred că a fost uh, un proiect discriminatoriu, pentru că era vorba doar despre un singur mod de transport, unul care are parte de tot sprijinul meu, dar uh, trebuie să ținem cont de aceste lucruri. Așadar, eu cred că dacă este să investim uh, fonduri, acest proiect trebuie să îndeplinească criteriile pe care tocmai le-am menționat, în ciuda ponderii lui politice. Și nu trebuie, cum ați spus dumneavoastră, să sufere alte proiecte care au deja succes. Uh, și să facem comparația cu o scădere de aproape 9% pentru Galileo și EGNOS. E uh, păcat, pentru că, după părerea mea, Galileo și EGNOS sunt investiții în viitor care includ și dimensiunea transporturilor, uh, chestiunea serviciilor pe care nu am exploatat-o suficient și siguranța și securitatea. Deci, iată, o scădere în contextul aventurii Interrail cred că ar fi mare păcat. Cred că ați înțeles bine ce am vrut să-ți spun și care este poziția grupului meu. Oricum, uh, sunt în mare de acord cu uh, propunerile dumneavoastră. În rest, mai aveam câteva, uh, două, vreo două, trei chestiuni pe care voiam să le pun pe tapet um, și domnul Toșenoschi a vorbit despre ele. Investițiile private, uh, încă nu am explorat cu totul posibilitatea mixului de diferite surse financiare și este un lucru pe care trebuie să îl privim mai cu atenție în viitor. Mulțumesc! Doamna Chilonen. Kiitoksia puheenjohtaja. Välitän lyhyesti terveisiä. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi de toate, vă transmit scuzele doamnei Conecica, care este raportor din umbră pe marginea acestui aviz. Din punctul ei de vedere, ar fi trebuit să oferim mai multă finanțare transportului multimodal, și în special ar fi trebuit să investim mai mult în viitorul uh, sectorului feroviar, care pare să fie uh, în momentul de față periclitat. Ca parte a pachetului privind uh, mobilitatea, avem nevoie de discuții suplimentare pe tema finanțării. E importantă de asemenea o finanțare decentă a inovării. Și, de asemenea, oricare ar fi investițiile pe care le facem noi, ele ar trebui să aibă grijă de mediul înconjurător și să ducă la scăderea emisiilor de dioxid de carbon. De asemenea, Uh, e important să monitorizăm uh, emisiile de dioxid de carbon. Agențiile trebuie să se ocupe de acest lucru. Mulțumim, domnul uh, Eichhout, Bas Eichhout. Mulțumesc, doamnă președinte. Ne-am întâlnit deja cu raportorul pentru buget la uh, Envi. Iată, ne întâlnim din nou la transporturi. Vreau să vă mulțumesc, domnule Mureșan, pentru prezență. Noastră vorbeați despre securitate și locuri de muncă. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, dar trebuie să vedem ce locuri de muncă. Vrem locuri de muncă durabile, locuri de muncă de calitate și cred că și despre asta trebuie să discutăm. Și mi se pare că asta lipsea tocmai din um, prioritățile dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, aceasta va fi uh, dezbaterea cheie pe viitor. Ce locuri de muncă ne dorim noi, europenii, Uh, în viitor. Prin buget, cred că putem uh, face alegerile cele potrivite, în special în sectorul acesta al transporturilor. Trebuie să discutăm despre ce tip de infrastructură vrem să sprijinim, pentru că infrastructura în care finanțăm în momentul de față va exista pe urmă, în, următorii, în următoarele decenii. Și sunt de acord cu antevorbitoarea mea. Dacă vrem să atingem ambițiile privind protecția mediului înconjurător, atunci trebuie să ne asigurăm că infrastructura nou construită respectă respectă toate standardele. Într-adevăr, Uniunea Europeană și G7 vorbesc uh, despre punerea în aplicare a acordului de la Paris, dar dacă asta uh, vorbesc uh, liderii la nivel mondial, trebuie să ne asigurăm că și politicile europene sunt guvernate de aceste ambiții ecologice. Și iată, mi s-a părut că lipsea această această notă în prezentarea dumneavoastră introductivă, dar sunt sigur că vom putea să o introducem Uh, în uh, buget. De asemenea, uh, proiectele pilot și măsurile pregătitoare, cred că acestea ar trebui să se axeze pe educație, educație așa a tinerilor, pentru că dacă îi educăm pe tineri, atunci avem rezultate pe termen lung și pentru asta trebuie să folosim bugetul european. Acestea sunt lucrurile pe care am vrea să le adăugăm noi în raportul dumneavoastră și sunt absolut convins că ne vom putea baza pe susținerea dumneavoastră. Vă mulțumesc! Domnul Colniș. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă voi limita la o singură observație. Am înțeles obiectivele enunțate de către raportor în locuri de muncă, securitate, etc., obiective pe care nu putem decât să le lăudăm. De asemenea, raportorul vorbea și despre dezvoltarea programului Erasmus, asta în contextul locurilor de muncă. Ei, acesta este unul dintre programele far al Uniunii Europene. Este un program cu costuri cât se poate de clare și eh, cu efecte care, prin urmare, pot fi eh, ușor eh, înțelese. Eu îmi doresc ca programele Uniunii Europene să fie cu toatele așa, să poată fi înțelese și judecate cu ușurință de cetățenii europeni. Dar cu toate acestea, cred că ar trebui să rămânem uh, prudenți. Eu am fost decanul unei facultăți de limbi, uh, predam acolo 27 de limbi străine și civilizații, uh, cultură și civilizație a 27 de familii lingvistici, eh, lingvistice și am învățat că da, e bine ca studenții noștri să, care eh, studiau eh, spaniola să poată petrece șase luni la Madrid și, de asemenea, studenții spanioli să poată veni în Franța pentru a studia uh, ce știu eu ce în Franța. Dar, deci toate bune și frumoase. E important să-i sprijinim pe cei care nu au într-adevăr prea mulți bani la dispoziție. Dar de ce ziceam că trebuie să fim prudenți? Pentru că adeseori programul acesta Erasmus a, fost a făcut obiectul unor abuzuri. Pentru că mulți dintre studenții uh, care au făcut uh, deplasări în diferite state au făcut aceste deplasări mai degrabă ca în uh, Uh, mai degrabă în calitate de turiști decât uh, ca uh, elevi sau studenți. Deci e nevoie de niște criterii cât se poate declare pentru atribuirea acestor burse. E nevoie, spre exemplu, de respectarea unor criterii lingvistice sau de respectarea unor criterii legate de nivelul de educație pentru că fără respectarea acestor criterii, bursele Erasmus vor fi foarte bune pentru turiști, dar nu vor îmbunătăți neapărat cunoștințele oamenilor. După aceea, în ceea ce privește efectul acestui program asupra șomajului, nu sunt la fel de încrezător ca și, ca și dumneavoastră. Mă tem că deja rata șomajului a atins niște cote atât de Uh, ridicate, în plus uh, să nu uităm de competiția neloială cu care se confruntă muncitorii europeni în fața muncitorilor uh, din statele terțe. Deci, iată, e vorba de niște probleme structurale care nu vor putea fi neapărat rezolvate prin intermediul programelor bugetare, dar în ceea ce privește schimburile cu străinătatea, da, sunt într totul de acord cu ele, dar atâta timp cât criteriile sunt clare și atâta timp cât bursele Erasmus se, sunt atribuite unor persoane care au uh, cunoștințele lingvistice necesare și cunoștințele științifice necesare pentru a beneficia de pe urma sejurului în străinătate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Golniș. Vă mulțumim pentru uh, părerea noastră cu privire la programul uh, Erasmus, dar să nu uităm că suntem la Comisia pentru Transporturi aici. Ar fi trebuie să vorbiți despre, ar fi trebuit să vorbiți despre Interrail. Nu eu am vorbit despre Erasmus. Uh, primul care a făcut-o a fost raportorul uh, pe bugetul general și uh, să nu uităm că Erasmus până la urmă are o legătură directă cu transportul și turismul. Este un program care guvernează până la urmă schimburile internaționale în rândul tinerilor. Poate că ar fi trebuit să mă adresez mai degrabă raportorului decât în plenul comisiei. Oricum, am înțeles care e părerea dumneavoastră pe marginea programului Erasmus. Urmează domnul Vin van den Kamp. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-l salut pe Siegfried. Vreau să-i mulțumesc pentru prezența la ședința noastră de astăzi și, de la bun început, spun că am trei comentarii. 1. EFSI. Ce crede Comisia pentru bugete despre EFSI 1 și 2? se va prelungi uh, programul de investiții al Uniunii Europene. Noi suntem în favoarea EFSI, dar cele spuse de raportor sunt importante. Să nu uităm că există multe lucruri care nu pot exista fără CEF. CEF se bazează pe granturi, EFSI pe împrumuturi. Și s-a tot zvonit că EFSI nu extinde capacitățile de uh, împrumutare. Care este părerea dumneavoastră um, de creditarea? Care este părerea dumneavoastră? După aceea, uh, fondul de coeziune și investițiile în transport vedem care sunt posibilitățile practice de a folosi uh, fondul de coeziune pentru investiții în sectorul de transport, uh, transporturilor. Sunteți de acord cu uh, folosirea acestei posibilități sau nu? Care este părerea Comisiei pentru bugete? Și în al treilea rând am și eu ceva de spus legat de Interrail. Bineînțeles că nu vreau să ridic bariere nu vreau uh, să creez obstacole uh, majore. Dar dacă Comisia spune că nu avem linie bugetară, atunci eu, am, eu aș înțelege mai degrabă că Comisia nu-și dorește acest program. În ultimii ani uh, am văzut că s-au tot creat linii bugetare noi pentru rezolvarea unor probleme mari cu care ne-am confruntat. sincer să fiu, nu știu, eu nu, nu am uh, senzația că Comisia ar favoriza genul acesta de, de program. Care este părerea dumneavoastră? Mulțumim, domnule Vin Van Den Camp. Acum îi dau cuvântul domnului Kramer. Mulțumesc pentru prezentare. Da, durabilitate, locuri de muncă, e clar vorbim de zeci de ani despre lucrul acesta, dar în realitate nu se întâmplă chiar așa. Deci trebuie să vedem în ce investim și vă voi da uh, două exemple pozitive. În Germania, în 92 uh, uh, trebuia să fie închisă, închis un tronson de cale ferată. N-a fost închis până la urmă și lucrurile au Uh, prosperat sau proiectul, tronsonul respectiv a pro- prosperat. Același lucru s-a întâmplat și în cazul unui tronson feroviar din zona Karlsruhe. Inițial părea un tronson necirculat, uh, Uh, s-au făcut totuși investiții în respectivele transoane și numele de, numărul de călători a crescut. A, în așa ceva ar trebui să investim uh, noi, dar Uniunea Europeană preferă marile proiecte. Un astfel de proiect ar fi uh, Torino, uh, cel care, uh, calea ferată care leagă Franța de Italia. Inițial, proiectul acesta trebuia să coste 12 miliarde. Acum costă 26 de miliarde. Și uh, după aceea mai, se vorbește despre proiectele acestea care creează locuri de muncă. Dar să nu uităm, iată, în, în partea de sud, la această, acest tronson de cale ferată. Există niște oameni care, într-adevăr, sparg muntele, dar câți oameni sunt și ce locuri de muncă sunt acestea. Deci trebuie să vedem ce locuri de muncă vrem și ce fel de investiții facem. Eu aș zice că micile proiecte sunt mult mai avantajoase pe termen lung decât uh, marile proiecte. Și în acestea ar trebui să se facă uh, investiții. După aceea, în al doilea rând, uh, avem uh, o concurență neloială în Germania, Uh, știți prea bine că în Germania nu, uh, trenurile de noapte nu mai circulă pentru că ci că nu ar fi, uh, nu ar fi rentabile. Dar în același timp se permite avioanelor care sunt mult mai poluante să circule toată noaptea. Care este părerea dumneavoastră? Ce investiții v-ați dorit dumneavoastră? Mulțumim, doamna Meisner. Vă mulțumesc foarte pe scurt. Multe lucruri importante s-au spus, da, e drept, avem nevoie de fiecare cent uh, la Connecting Europe Facility, avem nevoie de uh, fiecare cent uh, și asta nu e important doar pentru politicienii din domeniul transporturilor, ci pentru piața internă și finanțele pentru CEF și TNT ar trebui să, să scată. După aceea, în ceea ce privește Interrail, despre care vorbea Vin Van den Camp, să trebuie să recunoaștem că lucrurile pot fi uh, interpretate din mai multe uh, perspective. Eu aș zice că ideea aceasta a biletului gratuit ar fi genială în cazul în care noi am fi Moș Crăciun, dar noi nu suntem Moș Crăciun și un astfel de proiect ar costa 3 miliarde de euro pe an. Ar trebui să vedem dacă există o plus valoare a acestui uh, Uh, proiect uh, ar trebui să vedem dacă nu-i discriminăm cumva pe cei uh, care trăiesc pe insule unde nu sunt, nu știu, șine de cale ferată. Deci sunt mai multe lucruri pe care ar trebui să le luăm în considerare în momentul în care venim cu idei de, de genul acesta. A da banii așa gratuit nu cred că e cea mai bună idee. Mulțumesc, doamnă Meissner. Domnule raportor, uh, rolul dumneavoastră este unul central în momentul de, de față. În momentul de față nu mai putem să venim cu idei pe termen scurt. Avem nevoie de proiecții pe termen lung. Să nu uităm că bugetul Uniunii Europene nu e un buget chiar atât de generos care uh, să poată finanța absolut orice. Noastră cred că ar trebui să anticipați Brexitul și să spuneți lucrurilor pe nume, și anume că bugetul Uniunii Europene va scădea. Un alt lucru important din punctul meu de vedere este faptul că să nu uităm, odată ce un proiect în domeniul transporturilor este lansat, acesta este lansat pentru mai mulți ani. Nu ne mai putem permite uh, să finanțăm proiecte care distrug mediul înconjurător și care mai, uh, uh, mai mult decât aduc, aduc și pagube pe plan economic. Avem o mulțime de rapoarte din partea Curții de Conturi pe marginea unor proiecte care s-au dovedit a fi uh, fie lipsite de rezultate, fie stopate înainte de finalizare din lipsa de finanțare. În ceea ce privește Interrail, eu zic că instrumentul acesta este util și necesar din două motive. În primul și în primul rând, pentru că trebuie să relansăm cetățenia europeană. Acum proiectul Uniunii Europene este în joc. Dacă genul acesta de bilete ar putea facilita schimbul cultural între tineri, ei bine, atunci aceste bilete ar trebui să fie oferite. Da, știu, costă 3 miliarde, dar uh, o viață tânără nu are preț. Asta în primul rând. Un al doilea motiv pentru care sunt în favoarea acestui uh, uh, bilet este următorul. Aceste bilete ar putea să ne ajute, ar putea să ajute pe cetățeni, dar, bineînțeles, nu ar trebui să ajute pe binarea unor alte programe pe cum Erasmus+. Plus. Ne puteți asigura că banii pentru Interrail nu vor fi luați de la Erasmus? După aceea, da, sectoarele economice de viitor sunt cunoscute de noi uh, toți, Um, mobilitatea este absolut esențială, mobilitatea urbană durabilă este uh, necesară, revoluția uh, digitală, iată, vine și în sectorul transporturilor și vreau să vă întreb cum anume ați anticipat dumneavoastră în proiecțiile dumneavoastră toate aceste realități. Mulțumesc, domnule raportor! Mulțumesc, uh, stimați colegi, doamna președintă. Voi porni de la cele spuse de doamna președinte în materie de transport verde, avem nevoie de o viziune pe termen scurt a proiectelor. Trebuie să știm care este cadrul în care operăm. Ați menționat Brexit în 2018 Brexitul nu va avea un impact asupra bugetului, pentru că în 2018 Marea Britanie va continua să fie stat membru al Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că va avea în continuare drepturi de pline și beneficii de pline. Dar sigur trebuie să ne gândim în ce cadru discutăm bugetul. Trebuie să știm că proiectul de buget prezentat de comisarul Ettinger de dimineață se ridică la 160 de miliarde de euro credite de angajament. Este cel mai mare buget în termen absolut propus de Uniune. Și trebuie să știm foarte bine că acest lucru va fi pus la uh, sub semnul întrebării în anii viitori. Brexitul nu va avea un impact anul viitor asupra bugetului. Marea Britanie va fi stat membru cu drepturi de pline și obligatoriu și obligații de pline, dar revizuirea cadrului financiar multianual este blocată deocamdată până la alegerile din 8 iunie din Marea Britanie, deci trebuie să știm că bugetul pe anul viitor se va face pe prioritățile politice ale anului 2030 Uh, ne gândim la cadrul multianual până în 2020, trebuie să ne gândim la flexibilitate și la noile priorități. Și vreau să mai spun ceva. Marea Britanie va fi unul din principalii beneficiari al revizuirii cadrului financiar multianual ce o să facem cu acest cadru? O să acordăm mai mulți bani pentru uh, Orizont 2020, 120 de milioane de euro, mai mulți bani la COSME, la Erasmus, la mecanismul de conectare a uh, a Uniunii, iar Marea Britanie e cel mai mare beneficiar pentru Orizont 2020, pentru că universitățile britanice sunt peste tot. Cercetările, instituțiile de cercetare din Marea Britanie sunt excelente, deci sunt cei, cei mai mari beneficiari ai programului Orizont 2020, deci va beneficia Marea Britanie de pe urma revizuirii cadrului financiar multianual care multiplică, nu ă, sporește fondurile pentru Orizont 2020. Proiectul Interrail. Cooperarea dintre Comisia dumneavoastră și Comisia de Buget este esențială. Ce vrem noi? Vrem o evaluare de impact a acestui proiect de la dumneavoastră, pentru că avem mai multe avize, mai multe opinii. Domnul Telici, ca doamna Meissner, uh, Domnul Wim van der Kamp spunea că e un program important, dar trebuie să știm exact dacă cheltuim bani pentru Interrail, cât o să coste. Spuneați, ați menționat o sumă, o sumă destul de sceptică, o sumă pe care o cheltuim dacă fiecare cetățean ar beneficia la prețurile existente acum. Uh, și evident că dacă facem acest lucru, va exista o reducere pentru Uniune, dar nu știm cât de mare va fi această reducere. Trebuie să știm care vor fi efectele pozitive asupra economiei. Pe baza faptului că tinerii care călătoresc, uh, cheltuiesc, susțin economiile din țările în care călătoresc, cum spuneam la început când vorbeam despre Erasmus. Experiența internațională îmbunătățește competitivitatea tinerilor pe piața muncii. Știu că o lună de călătorie e, mai puțin decât a face un doctorat într-o țară străină, dar e un pas important mai ales la vârsta de 18 ani și susțin părerea exprimată de doamna președinte privind crearea identității europene. În felul acesta, tinerii își practică limbile străine, cunosc țări noi, culturi noi, e în beneficiu integrării europene. Deci trebuie să evaluăm onest acest proiect ca să luăm niște hotărâri, să vedem care dintre rezervele care există legate de acest proiect sunt reale. Iar această evaluare deocamdată nu există. Am solicitat comisiei să ne dea această evaluare. Poate că ar trebui să fie efortul comun al celor două comisii ale noastre iar apoi Comisia să facă o evaluare și să decidem uh, de bună credință în ce măsură putem face acest lucru, cât o să coste, cât putem să facem în uh, contextul cadrului uh, multilateral actual sau în cadrul financiar următor. În ceea ce privește FC, cu fc 1 va continua cu fc 2, după cum a propus Comisia. După părerea mea, FC este un proiect bun pentru că face față golului de investiții, dar trebuie să vedem care este valoarea adăugată reală în ce privește investițiile EFSI, ce valoare adăugată au. Continuarea EFSI cu EFSI 2 înseamnă că garanția dată de bugetul european va fi sporită de la 16 la 26 de milioane de euro. În termen absolut, asta înseamnă că, de fapt, contribuția noastră va fi sporit, va spori de la 8 miliarde de euro, nu la 30, pentru că nu vom aplica rata de 15%, ci o rată de 14% și va fi mai mică. Pentru bugetul Uniunii pentru anul viitor se propune uh, fapt că marja generală pentru angajamente va fi mobilizată cu 650 de milioane de euro, iar Comisia de Buget împreună cu Comisia Econ a spus nu Comisiei Europene pentru că a vrut să mobilizeze și o sumă din, din instrumentele financiare ale mecanismului de conectare a Europei. Este și în interesul uh, Comisiei dumneavoastră să nu se ia niciun cent pentru EFSI din uh, instrumentele financiare ale mecanismului de finanțare de conectare a Europei. Proiectele pilot. Acolo situația e foarte simplă. Toți colegii uh, și-au înaintat proiectele pilot pentru preevaluare. Dumneavoastră le-ați trimis la Comisia de Buget înainte de termen, care a fost 3 mai. Noi le-am trimis pe toate la Comisia Europeană ca să le evalueze și în momentul în care am primit evaluarea, știind ce proiecte uh, au primit nota A sau nota B de la comisie, atunci o să facem un pachet de proiecte pilot. Așa cum s-a întâmplat și în trecut și vom prioritiza proiectele care au primit A sau B de la comisie uh, deci colegii care au primit A sau B, uh, răspunsul este că aveți o șansă să fie finanțat proiectul pilot. Cei care au note mai mici trebuie să îmbunătățească proiectul pilot și să-l înainteze din nou anul viitor trebuie să ajungem la un echilibru între parla comisiile parlamentare. Dar ca și anul trecut, știu, cred că și anul acesta Comisia TRAN va veni cu proiecte interesante pe care le putem include în pachetul final de proiecte pilot. Domnul Bas sigur aveți dreptate și uh, economia europeană trebuie să evolueze către locuri de muncă stabile, bine plătite, în sectoare bazate pe plus valoare, pe inovare, pe cercetare. De aceea cred că sporirea sumei pentru Orizont 2020 este un bun punct de pornire. Și domeniile care ne interesează aici, adică mecanismul de conectare, eh, este foarte important. Ne-am luat angajamentul și la Comisia ENVI și anume că trebuie să ne asigurăm că în momentul în care bugetul, bugetul este defalcat pe programe și proiecte, trebuie să ne asigurăm că se ating țintele de climă uh, pentru că nu e vorba numai de ținte politice, trebuie să susținem acele domenii ale economiei care duc la crearea de locuri de muncă stabile, stabile, bazate pe inovare și care sunt în armonie cu mediul în care trăim. Din punctul meu de vedere, există multă deschidere și există spațiu de cooperare între cele două comisii în lunile viitoare. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult că m-ați primit și vă mulțumesc foarte mult pentru ideile interesante pe care le-ați prezentat și aștept uh, în continuare să avem un dialog uh, fructuos în lunile viitoare, înainte de adoptarea bugetului la toamnă. Mulțumesc foarte mult! Vrem să-i mulțumim raportorului, spune doamna președintă, sunteți binevenit. Membrii comisiei mele uh, și raportorul nostru vă vor înainta avizul asupra bugetului și se va face acest lucru la timp. Nu dorim ca bugetul Comisiei de Transport să fie redus pentru că avem nevoie de acești bani. Mulțumesc, ați fost prevenit. Mulțumim foarte mult pentru prezentare și uh, pe curând. Monsieur Kramer. Domnule Kramer, bună ziua! Domnul Kramer are un grup de vizitatori de la Ministerul Transporturilor din uh, landul Baden-Württemberg. Sunteți aici, vă rugăm să ridicați mâna, vă urăm bun venit la comisia noastră, Comisia de Transport. Încă o dată vă urăm bun venit. Ne bucură întotdeauna să primim colegi care se ocupă de transporturi și să vedem uh, care este viziunea dumneavoastră regională? Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Să continuăm lucrările. Următorul punct din ordinea de zi se referă la propunerea Comisiei de acordare a legislației europene privind sistemul de schimb de cote de emisie pentru a reflecta acordul din octombrie 2016 la ultima adunare a OACI, acord care aprobă o rezoluție privind regimul internațional de măsură bazat pe piață. Este cunoscut sub numele de Stop the Clock, opriți ceasul, după cum știți, am încercat să ne asociem la această procedură în baza articolului 55 din regulamentul de ordine interior al Parlamentului, dar în ciuda eforturilor noastre am fost respinși de conferința președinților. Din acest motiv, suntem legați de agenda Comisiei Envi. O să dau acum cu, cuvântul raportoarei, doamna Foster, care va prezenta proiectul de aviz. Aveți cuvântul, doamnă Foster. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să comentez cele spuse de dumneavoastră. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră și coordonatorilor pentru că m-au susținut să încercăm să obținem competență comună pentru acest raport alături de Comisia Envi. Cum spuneați, n-am avut succes și vreau să vă trag un semnal de alarmă au fost uh, mai multe asemenea situații în care Comisia de Transport, o comisie importantă, uh, n-a avut succes, o să ajungem un fel de subcomisie a Comisiei de Ocupare a Forței de Muncă și a Comisiei Envi. Uh, o să regret acest lucru pentru că eu m-am bucurat de timpul petrecut la această comisie extrem de uh, puternică și trebuie să ne gândim în viitor la cum o face. Bine, situația e cea care este și sper că raportorii din umbră au primit uh, un exemplar al raportului. În introducere am încercat să spun motivele pentru care suntem astăzi în situația aceasta, de ce trebuie să discutăm acest subiect și de asemenea vreau să reamintesc Comisiei uh, că situația aceasta a ajuns la OACI pentru că uh, membrii acestei comisii de la ECR, de la socialiști, de la PPE și de la ALDE, care și-au dat seama că în cele din urmă sistemul acesta pentru aviație n-ajungea nicăieri, avea probleme foarte mari, erau conflicte foarte mari, foarte multe presiuni asupra acordurilor comerciale, asupra aviației așa încât am hotărât că trebuie să facem acest lucru. Pe bună dreptate am hotărât așa, iar președintele comisiei a hotărât să facă acest lucru împreună cu Sim Calas. Salutăm acum faptul că doamna comisar Bulz e un comisar extrem de bun, uh, acționează în numele nostru. Iată ce vreau să spun în continuare. Susțin un mecanism mondial. Niciodată n-am dorit, din punct de vedere personal, să fiu nerealistă, Întotdeauna am simțit că doar un mecanism european al Uniunii Europene uh, va fi problematic, ceea ce s-a dovedit așa. Deci cred că suntem pe calea corectă. Cred că doamna comisar a făcut o treabă excepțională în numele nostru, ne-a reprezentat interesele la Montreal și știu că probabil 70 uh, de țări s-au uh, adăugat la acest, uh, participă la Corsia, cred că 85% din piața aviației participă la Corsia, ceea ce este foarte important. Trebuie de asemenea să preluăm o altă idee. Sunt 191 de state contractante la OACI, adică toate statele membre ale Uniunii Europene pe lângă alte state. Noi, uh, instituțiile europene, avem uh, statut de observator, nu suntem stat semnatar. Deci este foarte important să preluăm uh, viziunile celorlalte țări care au dreptul să aibă o viziune apropo de mecanismul Corsia și de cum va funcționa. Vreau să vă atrag atenția asupra acest lucru. Nu putem modifica protocolul modului în care l-a formulat OACI, este o organizație a Națiunilor Unite deci va trebui să lucrăm în acest cadru bine definit și să comunicăm cu ei în acest cadru bine definit. Am făcut acest lucru, am înaintat amendamente, doamna comisar Bulț a stabilit niște relații și de asemenea am avut la Montreal anul trecut o întâlnire foarte bună pe această teme, extrem de productivă. După cum vor vedea colegii, n-am înaintat multe amendamente, Eh, susțin propunerea comisiei, dar am făcut câteva ajustări care trebuie avute în vedere. Cred că este foarte important că la nivelul OACI putem să facem ce trebuie. Nu cred că nici pentru Envi, nici pentru Comisia de Transporturi să scrie detalii legate de Corsia. Nu asta trebuie să facem noi. În ce privește Corsia, ce vrem noi? Vrem o măsură internațională pe care să o îndeplinim cu toții. Și se mai pune o problemă, cum se aplică la țările din uh, spațiul economic european. Există un aranjament ca statele Schengen, ca entități independente. Și dacă analizăm uh, conformitatea și ce înseamnă un zbor internațional. Uh, evident, uh, țările din zone terțe care intră și zboară de aici sunt uh, zboruri internaționale, dar sunt și zboruri intra-Uniunii Europene care sunt considerate internaționale. Și într-un amendament am spus acest lucru. Să nu suprapunem mecanismele în ceea ce privește modul în care statele membre și liniile aeriene uh, gestionează situația, pentru că nu va fi util. Deci cred că dacă analizăm Uh, mențiunea de la amendamentul 2 privind zborurile din interiorul uh, spațiului economic european și la amendamentul 3 spunem că aceste mecanisme conflictuale la nivel regional, pentru oricare ar fi mecanismul, eu cred că mecanismul trebuie să se aplice la modul general și trebuie să-l aplicăm și pentru zborurile interne dacă vrea, vor statele membre să avem mecanisme diferite este absolut imposibil și ar fi un coșmar birocratic și ar fi absolut costisitor pentru sectorul aviatic din Europa și n-ar fi util pentru că o să apară chestiuni legate de concurență. Uh, uh, am subliniat ce am reușit să facem la această comisie și împreună cu ITRE uh, în ceea ce privește Galileo E vorba de un coș de măsuri uh, ca ceasul unic uh, și așa mai departe. Cesar uh, și proiectele cu cer curat 3. Deci noi avem o viziune proactivă la Comisia de Transporturi și nu cred că lucrul acesta a fost recunoscut în anii din urmă cred că ar trebui să fie recunoscut acum pentru că vrem uh, să ne gândim cum rezolvăm lucrurile la nivelul unei forme de transport. Am întărit ce trebuie să recunoaștem. Dacă ne gândim la operatorii de uh, aeronave, aeronave mici, de asemenea, în mod explicit am exclus uh, Ă, zborurile de testare, pentru că ele nu înseamnă mare lucru și nu intră în acest mecanism. Acest lucru se aplică ă, și la situația în care o aeronavă ă, se abate de la cursul respectiv și se îndreaptă către altă destinație. Ce se aplică în momentul acela? Ce mecanism se aplică în acel moment? Să nu uităm că, de fapt, Corsia este un sistem de compensare. Nu este ca sistemul ETS al Uniunii Europene, deci nu le putem amesteca pentru că sunt complet diferite. Și am făcut o eliminare la o serie întreagă de părți din documentul Comisiei, pentru că, de fapt, propunerea Comisiei este foarte specifică. Articolul 28 e redundant, după părerea mea. Cred că una din unul din domeniile cheie pe care îl consider important este unde se vor îndrepta veniturile în viitor. Uh, la inițial era destul de vac. Veniturile din statele membre se, erau destinate schimbărilor de climă și lumea a treia, dar nu exista niciun fel de definiție și noi cu toții știm că, sigur, e meritoriu să faci chestia asta, dar uneori banii nu ajung acolo unde trebuie. Deci propunerea mea întotdeauna a fost ca orice venituri pe care le colectează statele membru din Corsia în viitor să fie uh, aduse înapoi în sectorul aviației pentru cercetare și tehnologie ca să ne asigurăm că acest sector este susținut și face ceea ce trebuie să facă și să aducă nu, o aviație mai curată, mai verde, mai ecologică și să ne asigurăm că liniile aeriene europene sunt competitive de nivel internațional și dacă avem venituri, nu trebuie să ajungă în altă parte. Eu nu prea sunt convinsă că vom beneficia de acest lucru. Una peste alta, cum spuneam, am încercat să simplific lucrurile Azi dimineața am fost la Comisia uh, NV, sunt membru supleant acolo și m-am dus să ascult și discuțiile lor și nu pot să spun că am fost uh, extrem de fericită cu ce am auzit. Unele dintre comentarii nu m-au mulțumit. Era o ușoară lipsă de realism. Uh, ideea este că am putea să revenim la ETS-ul european, dar e nu vom putea să revenim la sistemul ETS dacă nu merge înainte mecanismul global. Uh, sistemul european ETS n-a funcționat și nici nu va funcționa în ceea privește țările terțe putem ajunge într-o situație în care europarlamentarii doresc să revină, ne întoarcem uh, nu la primul punct de plecare. Deci dacă vrem neapărat să participăm la un mecanism internațional pe care eu și alți membri ai acestei comisii îl susțin, atunci e cea mai bună șansă pe care o avem. Trebuie să avem o poziție proactivă și să ne asigurăm că putem să oprim clacul, este a treia oprire a ceasului și să permitem OACI să-și facă treaba așa cum vrem să-și o facă. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea raportorilor din umbră și aștept cu nerăbdare comentariile de la raportorii din umbră ca și de la alți eurodeputați. Cred că vom avea o reuniune a raportorilor din umbră uh, foarte curând. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Merci beaucoup, madame. Mulțumim, doamnă Foster. Voi da acum cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Ferber, bună ziua! Aveți cuvântul. Um Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze, stimate Jacqueline, uh, că am ratat începutul prezentării tale. Eram la Comisia Panama și trebuia să îl protejez pe vicepreședintele Comisiei de o serie de acuze nefondate. Mă rog, acesta fiind spus, vreau să-ți mulțumesc pentru proiectul de raport pe care mi l-ai prezentat. Vreau să-i mulțumesc din suflet uh, doamnei Foster pentru acest proiect de raport care merge în direcția potrivită. Bineînțeles că ne dorim ca și sectorul aerian să își aducă aportul la reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Dar dacă ne uităm la ierarhia măsurilor, uh, la uh, măsurile care pot fi uh, asumate pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon în sectorul aerian, ne dăm seama că certificarea este pe locul 14 deci există o, o serie de alte uh, subiecte mult mai importante. Spre exemplu, uh, pe locul 2 este infrastructura. Vă spun din nou, uh, la Frankfurt s-a deschis o nouă uh, uh, pistă și uh, uh dintr-o dată, înainte de fiecare aterizare, trebuie să se facă vreo trei uh, survolări ale, ale aeroportului. Deci infrastructura e importantă, e important să mergem cât mai direct spre, uh, spre piste. Așa reducem emisiile de dioxid de carbon. După aceea, uh, tehnologia Uh, este foarte importantă. Dacă vrem să reducem uh, emisiile de dioxid de carbon, avem nevoie de motoare mai uh, performante, de nave, aeronave noi și certificatele pentru Uh, cotele acestea de emisie ar fi, și-ar fi adus sau ar fi dus la o scădere cu maxim 4% a emisiilor. Toate celelalte măsuri ar fi fost mult mai eficiente. Și nici măcar ăștia 4% n-au fost atinși pentru că programul n-a funcționat așa cum trebuia să, fie, să funcționeze. De aceea sunt de acord cu doamna raportor că trebuie să folosim toate mijloacele uh, viabile care ne stau la dispoziție pentru a scădea emisiile de dioxid de carbon în sectorul aerian. Uh, sistemul uh, ETS nu e neapărat cea mai bună soluție de scădere a emisiilor. După aceea, Uh, dacă e să funcționeze genul acesta de sistem, atunci e clar că avem nevoie de un sistem uh, la nivel global. Nu vom, nu vom rezolva problema poluării uh, planetei atâta timp cât venim cu măsuri care se aplică doar în Uniunea Europeană. E nevoie de un acord mondial. Dacă venim cu norme speciale pentru Uniunea Europeană, atunci nu am face nimic altceva decât să permitem crearea de hub aeriene în afara Uniunii Europene. Nu cred că asta ne dorim. Deci, trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a investi în cercetare și dezvoltare și în celelalte aspecte pe care le-am menționat. Uh, Uh, deci trebuie să facem uh, de asemenea tot ce putem pentru a crea acel Single European uh, Sky. Trebuie să sprijinim tot ceea ce e posibil la nivel internațional. Tocmai de aceea mi se pare că sistemul Corsia este un pas înainte pentru că este un sistem global. Deci asta trebuie să sprijinim și trebuie să evităm toate greșelile trecutului. Să nu ne uităm că compromisul uh, încheiat între Envi și Tran la primul ETS a fost o greșeală. Uh, da, din fericire um, s-a folosit așa, s-a, stabilit ca lucrurile să, să fie reversibile în cazul în care nu se găsește o soluție internațională. Și iată că n-am reușit să găsim o soluție internațională în ceea ce privește ETS-ul. Avem această nouă, nouă soluție, o soluție care de data aceasta se bucură de mai mult uh, sprijin. Să sperăm că sistemul va funcționa, să sperăm că vom uh, sprijini sau vom facilita toate celelalte metode de uh, Uh, scăderea emisiilor și că cei de la ENVI vor fi de acord cu noi. Domnul Nilsson are cuvântul. Mulțumesc frumos, doamnă președinte. <coughs> și mulțumim doamnei Foster pentru raportul său. Am fost și eu la Montreal cu câțiva colegi, pentru că a fost și o delegație a Parlamentului prezentă alături de Consiliu și Comisie. După ce s-au terminat discuțiile la Montreal, am văzut că toată lumea era fericită că a salvat sistemul global, deși au existat câteva obiecții, toată lumea a părut fericită că avem un sistem pe bază voluntară care va deveni unul cu forță obligatorie și că participă deja atât de multe țări. Dar nu participă toate. Ce am constatat eu este că acum misiunea noastră este să facem un sistem global durabil la care să adere toată lumea. Și în acest sens, Comisia a făcut o propunere bună. Sistemul global dă rezultate și, practic, acum Europa trebuie să-și aducă și ea contribuția pentru a avea un adevărat sistem global. Deci, și în acest sens, propunerea Comisiei este bună. În același timp, trebuie ca acordul de la Paris să fie pus în aplicare în statele membre pentru a putea face progrese în ceea ce privește schimbările climatice. În ceea ce privește propunerea ITRE, în ce... deci pe aceasta nu trebuie să o slăbim, eu cred că trebuie să o consolidăm. Firește, nu este perfectă propunerea comisiei, dar este o bază bună de pornire. Așadar, să vedem cum putem să îmbunătățim propunerea comisie. comisiei, mai ales în ceea ce privește transparența. Trebuie ca întregul proces să fie transparent. Eu voi depune câteva amendamente în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Nilsson. Doamna Meisner. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Final... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc lui Jackie Ford, Foster pentru acest raport, care mi se pare de calitate. Ideile domnului Farber erau uh, și ale mele. Uh, nici măcar nu mi-aș fi putut închipui că suntem uh, de aceeași părere. Uh, deci încep cu altceva. Uh, avionul viitorului. Uh, Uh, pe care l-am văzut la un târg uh, din uh, Frankfurt. Acesta ar trebui să aibă emisii zero, ar trebui să fie constituit din materiale mult mai ușoare, care au nevoie de mult mai puțină energie. Deci, iată, cercetarea și dezvoltarea sunt absolut esențiale pentru a, reduce pentru a reduce emisiile și pentru a reduce în special emisiile din acest sector aviatic de care avem nevoie, cu siguranță. Uh, sectorul aviatic este esențial pentru industria europeană. După asta în primul rând. În al doilea rând s-a vorbit deja despre infrastructură. Uh, deci eu uh, mă voi referi la imobilizație mobilitatea pe aeropoarte. Ei cred uh, eu o posibilitate de reducere a emisiilor de dioxid de carbon. Știți prea bine, uh, avioanele rulează pe pistă foarte mult. Ar trebui să nu mai ruleze atât de mult de, uh, pe pistă. Uh, după aceea, Single European Sky, da, este un deziderat. Sper că vom reuși să, să convingem toate statele membre să se ralieze la acest proiect. Dacă vrem să mergem din Bilbao în, uh, în nord, uh, ruta aeriană este mult, foarte, foarte uh, sinuoasă care uh, este atât de sinuoasă și atât de lungă încât e nevoie de foarte, foarte mult cherosen, uh, cherosen care odată ars uh, generează emisii. Deci dacă am avea un cer unic european, atunci e clar că emisiile deci dacă am, am avea atunci traseele, rutele ar fi mai directe și emisiile ar fi mai scăzute. După aceea ETS, da, nu e o idee rea, dar atâta timp cât se poate aplica la nivel global. Poate în trecut am încercat să obligăm uh, partenerii să facă ceva. Uh, știți prea bine, rezultatul a fost declarația de la Moscova, unde s-a spus cât se poate declar sau în care s-a spus cât se poate declar că idioții de europeni cred că pot salvea lumea, să o facă, noi nu mai mergem la OACI. Ei, Eh, ne-am dat seama că genul acesta de demersuri agresive nu ajută. Acordul de la Paris a fost un pas înainte. Din păcate, iată, Trump acum eh, încearcă să distrugă acest eh, acord. Și dat fiind acest context, mi se pare cu atât mai important ca noi pe pe, pe plan internațional să încercăm, chiar și fără Statele Unite ale Americii, să respectăm aceste uh, uh, ambiții. Uh, am putea să facem în așa fel încât să, să sporim gradul de severitate al ambițiilor pentru a putea atinge ambițiile finale chiar fără un, uh, Statele Unite ale Americii. Nu știu, poate e o idee fantezistă. Dar în orice caz, trebuie să încercăm, oricare ar fi domeniul, uh, să colaborăm cu toți cei doritori, cu toți Uh, partenerii și a domnului sunt suficienți par- parteneri. Uh, mulți au votat la, uh, la Paris. După aceea, în, în ceea ce privește strategia aviatică europeană, știți prea bine, avem un raport pe tema aceasta. Iată, Parlamentul European are o poziție uh, uh, unitară, trebuie să mergem cu ea la OACI, să sprijinim în același timp Single European Sky și să finanțăm uh, tehnologiile inovatoare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Meissner. Doamna Chiulen are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumiri, în primul rând, doamnei Foster, pentru proiectul de raport. Se vorbește foarte mult despre cum putem să salvăm planeta. Eu sper doar că vom găsi soluții reale la problema emisiilor de carbon și că ne vom asigura um, că schema cer unic ne va ajuta să promovăm cooperarea în domeniile în care este nevoie. Putem să promovăm inovarea în uh, cercetările legate de vehiculele cu emisii scăzute și trebuie să existe fonduri care să încurajeze genul de uh, metode de dezvoltare pe care le dorim noi. Eu aș promova soluții similare ca cele propuse de OACI pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon. dacă nu se găsește nicio soluție la nivel internațional, se pare că în momentul de față că dezbaterea cu privire la creditele pentru emisii, certificatele pentru emisii și felul în care sunt comercializate și folosite, trebuie să fie gestionată corect pentru că trebuie să folosim toate instrumentele disponibile. Următorul vorbitor. Domnul Dalunde. Emisiile din domeniul aviației cresc în continuare. Este inacceptabil să continue așa ceva, chiar și după acordurile de la Paris. Noi, verzii, propunem deci următoarele. Din 2021, Uniunea Europeană trebuie să pună în aplicare aceste măsuri uh, Uh, bazate pe viață și uh, Corsia ale OACI. 50% din emisii trebuie să fie excluse pe rute în care țara de destinație implementează deja Corsia. Impactul uh, din partea domeniului aviației nu se um, concretizează doar prin emisii de CO2. Nu putem, deci, să uh, punem preț doar pe CO2, trebuie să ținem cont de întregul impact asupra uh, emisiilor, din partea emisiilor. Domeniul aviației trebuie, deci, să-și asume răspunderea uh, pentru emisii, deci nu are voie să, nici să le păstreze, nici să le crească, deci suntem de acord cu Comisia că această alocare trebuie să fie redusă liniar din 2024 încolo. În ETS, derogările trebuie să se acorde doar uh, în domeniile cu risc mare de uh, scurgeri de carbon, ceea ce nu este și cazul pentru domeniul aviației. Pentru un zbor internațional, Costul cotei este de cam de 5 euro în, în medie. Mulțumesc. Merci beaucoup, monsieur Delmde. Mulțumesc. Voi da acum cuvântul comisiei, doamnei Graf, care este de la DG Climate. Vă dați seama că este vorba despre un raport foarte important și nu putem să închidem ochii în privința impactului pe care l are aviația în domeniul schimbărilor climatice. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte! Bună ziua tuturor! Dați-mi voie să mulțumesc doamnei raportor pentru proiectul de raport <coughs> și raportorilor din umbră și mulțumiri pentru sprijinul uh, acordat uh, în linii mari uh, propunerii comisiei. Mă bucur foarte mult că mă aflu aici în după amiaza aceasta și de dimineață am avut o discuție foarte bună în Comisia ENVI. Câteva informații de context. După cum știți, propunerea Comisiei vine în urma adoptării unei rezoluții la OACI cu privire la măsurile bazate pe piață, adică regimul Corsia, care urmează să uh, compenseze um, și să reducă emisiile în aviația internațională. Rezultatul a fost uh, nu a fost cel scontat, a fost mai slab. În același timp, este un rezultat binevenit. Și este nevoie de un astfel de efort de a rezolva problema emisiilor din aviație la nivel internațional. Încă dinainte de acordul de la Paris, uh, de a limita creșterile de temperatură sub 2 grade și având în vedere creșterile emisiilor din uh, traficul aerian, uh, era nevoie de, de un astfel de acord global. Este binevenit, este un prim pas care trebuie să fie um, transformat în ceva operațional, ceva funcțional și dorim să facem acest lucru în perspectiva lui 2021. Este foarte important să transformăm această rezoluție politică într-un regim funcțional și eficace. Ce înseamnă acest lucru? După cum ați spus și dumneavoastră, există acum negocieri la OACI cu privire la uh, un fel de regulament uh, care să conțină linii de directoare de implementare. Despre ce vorbim? Uh, transparență, monitorizare, verificarea emisiilor, um, reguli cu privire la registre, cu privire la calitatea compensării și așa mai departe. Acestea sunt reguli foarte importante pentru transparență și pentru um, a evita suprapunerile. Deci, câteva elemente de bază care asigură eficacitatea și integritatea regimului și credibilitatea sa implicit. Deci asta se întâmplă acum. Și asta se întâmplă uh, în cazul tuturor părților contractante Corsia și noi participăm uh, pentru că participarea noastră contează pentru calitatea regimului. Un alt element important este că, după cum a spus și doamna Foster, 67 de uh, țări doresc uh, și-au luat angajamentul de a se alătura Corsia încă din prima zi acest, acest angajament politic trebuie să se traducă prin legislație națională, pentru că asta uh, trebuie la urma urmei și aici rămâne de văzut care vor fi rezultatele. Au fost introduse și câteva rezerve de către anumite țări. În acest context, Comisia și-a înaintat propunerea. Noi dorim să înlestim, înlesnim eforturile care vor urma la OACI, vom continua cu aceeași abordare de dinainte de adunarea OACI și, în timp, când va exista mai multă claritate în ceea ce privește punerea în aplicare la nivel intern, atunci vom evalua ce se întâmplă, vom revizui Uh, în lumina celor constatate regimul ETS. Voi mai adăuga încă un aspect foarte important, adică nevoia de a adopta rapid această propunere. Știm bine că dacă nu o adoptăm foarte rapid, să zicem până la sfârșitul anului, vom, uh, ne vom întoarce la domeniul de aplicare complet. Și nu dorim să facem acest lucru pentru că altfel ne-am uh, supăra partenerii și pentru că am și submina rezultatele obținute deja în cadrul OACI. Deci, noi dorim să facilităm acordul cu Consiliul și cu Parlamentul. În ceea ce privește derogările și revizuirea, într-adevăr, Responsabilitatea noastră este uh, să lăsăm OACI să vină cu reguli robuste și eficiente și apoi să ne pregătim pentru revizuire. Aceasta se va baza pe o evaluare uh, detaliată a evoluțiilor internaționale și pe informațiile legate de zborurile intra-SEE și respectând în același timp obiectivele uh, legate de climă. Ne așteptăm la o contribuție din partea domeniului aerian, cum se întâmplă deja și în cadrul obiectivelor 2020. În acest sens, Comisia a depus o propunere neutră. Avem mai multe opțiuni la dispoziție Știm deja că trebuie să evităm suprapunerea între regimuri, între scheme. Corsia, după cum a spus doamna Foster, Foster înseamnă compensare, adică folosirea creditelor internaționale, în vreme ce ETS înseamnă reducerea emisiilor la nivel intern. Și aceasta este o diferență foarte mare, uh, mai ales în ceea ce privește obiectivele pentru climă din UE pentru 2030. De asemenea, avem și alte măsuri la dispoziție, care pot fi și ele îmbunătățite și ar trebui să fie. Avem nevoie însă de ETS ca punte în Uniunea Europeană și avem nevoie de informațiile din cadrul SEE în momentul de față există conformitate la nivel foarte înalt și rezultatele sunt bune, um, rezultatele anuale. În concluzie, în ceea ce privește Corsia, noi susținem pe deplin această schemă și îi oferim tot sprijinul nostru, însă cred că trebuie să fim precauți pentru că nu dorim să lăsăm impresia că este instrumentul perfect de a rezol- pentru a rezolva problema emisiilor internaționale din aviație. Trebuie să vedem care vor fi și regulile și cum vor da ele rezultate. Da, ne-am luat angajamentul pentru acest, această schemă globală, dar trebuie să avem o abordare precaută înainte de a lansa vreun semnal uh, cu privire la intențiile noastre referitoare Uh, la ITS, mai ales în ceea ce privește zborurile din interiorul SE. După cum ați văzut, în propunerea comisiei am inclus trimiterile la factorul de reducere liniară pentru post-2020, dacă va continua ETS, asta rămâne de văzut în urma revizuirii. Am făcut acest lucru pentru a fi consecvenți cu alte sectoare Um, care intră sub umbrela ETS și pentru că dorim să fim consecvenți cu obiectivele pentru 2030 în domeniul climei. În rest, cred că vom păstra, de fapt sunt sigură că vom păstra legătura uh, și suntem pregătiți să cooperăm îndeaproape cu dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamna Graf, pentru explicațiile dumneavoastră. Voi da rapid cuvântul doamnei raportor. Aveți cuvântul, doamna Foster. Mulțumesc foarte mult, mulțumiri colegilor și comisiei. Comisia a vorbit despre factorul de reducere și a observat evident că am scos această trimitere din documentul original la amendamentul 8. Pentru că este prematur să includem acest factor atunci când este vorba despre o schemă cu totul diferită. Așa că l-am eliminat. Este o măsură diferită. Uh, Comisia a vorbit despre abordare precaută, păi ori facem ceva, ori nu facem nimic. Nu cred că are rost să ne mai implicăm în discuții la Montreal dacă este să fim așa de precauți. Eu sunt foarte optimistă și cred că putem obține un acord bun. Mulțumiri și domnului Ferber. A spus foarte bine ce a spus. Eu nu cred că punem destulă presiune pe statele membre. Avem uh, probleme de capacitate la aeroporturi, avem probleme în ceea ce privește aplicațiile de planificare și lobby-ul, pentru că oamenii nu vor o altă autostradă sau un alt aeroport și așa mai departe. Și avem um, uh, avioane care sunt depozitate cine știe unde, avem o creștere de uh, emisii de dioxid de carbon care nu este bună nici pentru industrie, nici pentru consumatori. Deci cred că statele membre trebuie să-și respecte uh, angajamentele. S-a vorbit despre uh, cer unic european și am fost raportor Așa că vă susțin, există prea multă reticență, mai ales în ceea ce privește anumite părți ale Uniunii Europene. Există într-adevăr probleme cu implementarea SES-2, însă nu există uh, probleme cu mare parte din uh, uh, cer unic european și cred că trebuie să existe conformitate cu regulile care există deja stabilite în acest domeniu. În ceea ce privește Uh, acordul de la Paris pe care l-a pomenit domnul Nilsson. Sunt de acord cu dânsul. Nici domeniul aviației, nici cel maritim nu sunt incluse în acordul de la Paris. Însă, ăsta ar putea, ăsta ar putea să fie un avantaj, pentru că s-a spus, pe de o parte, că americanii, uh, bine, nu știm încă ce vrea să facă domnul Trump, dar poate că nu vor dori să mai uh, participe la acordul de la Paris. Dar dacă americanii se retrag, chiar dacă ei se retrag, ei ar putea totuși să se alăture Corsia, pentru că aviația nu face parte din acordul de la Paris. Deci sper că înțelegeți unde debat. Deci ar fi foarte interesant de văzut cum vor evolua lucrurile. Cred că retragerea de la Paris nu va reprezenta o scuză pentru uh, intrarea în Corsia. Am vorbit cu mai mulți colegi americani eu cred că Statele Unite și alte țări doresc să intre în schema Corsia foarte mult, pentru că este în interesul tuturor la urma urmei. Și va fi foarte interesant de văzut cum vor evolua lucrurile. Doamna Kilonen, prietena mea, a vorbit despre tehnologie, după cum am spus și eu în raportul uh, despre Clean Sky 1 și 2 și uh, este și cazul Clean Sky 3. Suntem lideri în uh, acest domeniu și trebuie să continuăm să investim în cercetare. Și Ghezine a uh, vorbit despre acest lucru. Trebuie să ne asigurăm că în zonele din jurul aeroporturilor unde există uh, trafic mult, congestii, statele membre trebuie să se asigure că uh, um, folosesc, noi trebuie să ne asigurăm că folosim cele mai bune sisteme și cea mai bună tehnologie pentru a reduce poluarea și emisiile pentru toate formele de, pentru toate mijloacele de transport. Bine, aici este vorba despre sectorul aviației. Cred că am reușit să răspund tuturor colegilor, aștept să discut cu ei în uh, întâlnirile raportorilor din umbră. Doresc să mulțumesc comisiei și va fi foarte util să reluăm contactul la un moment dat și să vedem cum putem să mergem mai departe, pentru că e evident că uh, trebuie să ne coordonăm, că se mai ocupă o comisie de lucrul ăsta. Timpul ne presează, vă amintesc, și v-aș ruga, dragi colegi, să vă gândiți foarte bine uh, ce amendamente depunem pentru că trebuie să fim realiști. Este vorba la urma urmei despre oprirea ceasului. Noul sistem va evolua. Uh, fie, firește că avem păreri diferite cu privire la cum ar trebui să arate acest, uh, acest sistem. Prioritatea în momentul de față este oprirea ceasului însă. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc doamnă președinte și aștept întâlnirea cu raportorii din umbră în curând. Mulțumesc foarte mult, doamnă Foster. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 6 iunie la ora 12. Iată. Continuăm cu un subiect fascinant. Abrogarea regulamentelor um, depășite referitoare la căile navigabile interne și transportul rutier. Uh, iar raportoarea sunt eu. Eu sunt raportoarea pentru punctul acesta. Deci vă rog să nu vă grăbiți să plecați pentru că va fi pasionantă dezbaterea. Să vedem uh, ce presupune această uh, propunere. Această propunere de abrogare a regulamentelor 1101 pe 89 și 2888 2000 și 685 2001 fac parte din programul REFIT al Comisiei și implicit uh, fac, fac obiectul uh, angajamentului Comisiei pentru o mai bună reglementare. Obiectivul este de a oferi un cadru legislativ care să fie adaptat nevoilor de calitate, după cum uh, s-a arătat și în acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și uh, Comisie uh, pentru o mai bună legiferare. În acest scop, Comisia um, propune abrogarea unor regulamente depășite. În primul rând, 1101, care prevedea uh, care avea prevederi în ceea ce privește îmbunătățirea structurală a navigației interne pentru flotele care operează pe rețeaua de căi navigabile uh, conectate între ele în Belgia, Germania, Franța, Luxemburg, țările de jos și Austria. Obiectivul acestui regulament era reducerea supracapacității flotelor în navigația internă prin acțiuni de uh, trimitere la uh, fier vechi, tăiere pentru fier vechi a anumitor uh, va, anumitor uh, um, embarcațiuni. Regulamentul 718 per 99, referitor la politica uh, uh, referitoare la flotele comunitare în navigația internă. Sectorul are în, în continuare instrumentele uh, necesare și poate să genereze capacitatea flotelor. Acest regulament a intrat în vigoare în 29 aprilie 99 Um, pentru a uh, continua prevederile regulamentului 1101 80, par 89 este deci depășit și trebuie să fie abrogat. Regulamentul 2888-2000 uh, stabilea repartizarea între statele membre uh, ale comunității europene, contingentele pentru trafic greu, pe care uh, Europa le primea de la Elveția pentru 2001 până, 2004, până în 2004. Acordul între Comunitatea Europeană și Elveția se referea la transportul de mărfuri și de uh, călători uh, pe cale feroviară și pe cale rutieră. Acesta prevedea că începând cu 1 ianuarie 2005, toate vehiculele care se conformează normelor tehnice ale Directivei 96-53 adică o greutate minimă de 40 de tone, uh, au parte de derogare de la orice regim de contingență sau autorizații. De aceea, acest regulament este acum depășit și ar trebui să fie abrogat. În cele din urmă, regulamentul 685 per 2001, mă urmărește toată lumea? <coughs> nu eu am inventat cifrele, îmi pare rău spune președinta. Așadar, 685 bară 2001, care definea regulile care trebuie aplicate pentru repartizarea între statele membre autorizațiilor puse la dispoziția comunității europene în baza acordurilor încheiate între Comunitatea Europeană și Bulgaria și Comunitatea Europeană și România. Acorduri care stabileau anumite condiții pentru transporturi de mărfuri pe cale rutieră și promovarea transportului combinat. Regulamentul este depășit pentru că Bulgaria și România au aderat la Uniunea Europeană și, așadar, în calitate de state membre, așadar nu mai sunt uh, supuse niciunui regim de autorizații în ceea ce privește accesul la piața de transporturi de marfă. Așadar, după cum vă veți fi da seama, acest argument, acest regulament este depășit și trebuie să fie abrogat. Foarte bine. Mai avem două. Am evaluat propunerea și vă sugerez să o susțineți această propunere de abrogare. Vreți să repet cifrele? Văd că nu, toată lumea e de acord. În ceea ce privește Consiliul, acesta a propus uh, adoptarea propunerii Comisiei, însă a introdus două modificări pentru îmbunătățirea textului. Așadar, propun și eu aceste două schimbări ca modificări din partea Parlamentului. Ele sunt adoptate de către Parlament, de către Consiliu. Așadar, îmi cer scuze, Consiliul va putea să adopte poziția Parlamentului în primă lectură, fără amendamente. Acest lucru ar permite evitarea trilogurilor prelungite care nu sunt necesare pe această temă. O întrebare pentru comisie. Cine reprezintă comisia astăzi? Bună ziua! ce faceți? Am o întrebare, deci, la adresa comisiei. Este clar că aceste trei regulamente sunt depășite de foarte mult timp, ar fi trebuit să fie abrogate. Și întrebarea e foarte simplă, de ce așteaptă comisia atât de mult timp ca să facă asemenea propuneri de abrogare? Am pierdut foarte mult timp. Înainte de a vă da cuvântul, voi da cuvântul colegilor mei. Doamna Cliun, aveți cuvântul. Thank you, Chairperson. Thank you very much. And um, you've outlined... Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc tare mult. Ați prezentat foarte clar conținutul regulamentelor. E clar că sunt depășite, trebuie să fie abrocate. abrocate. Nu voi repeta cifrele dar uh, îmi permit să salut această acest demers al Comisiei. Uh, e bine să renunțăm la actele legislative depășite. Sunt într totul de acord cu rapoartele dumneavoastră, precum uh, și cu cele două amendamente pe care le-ați propus, care ar îmbunătăți într-adevăr formulările și ne-ar scuti de trialoguri inutile. Mulțumesc foarte mult, sunt de acord cu toate propunerile dumneavoastră vreau să, sau sunt de acord să procedăm după cum ați sugerat. Mulțumesc, doamnă Clune. Îi dau cuvântul domnului Riche. Nu știu ce se întâmplă, dar sunt într totul de acord cu poziția raportoarei în special cu cele două amendamente care ne-ar, uh, discut, ne-ar scuti de un uh, trialog uh, și ar îngreuna procedura. Mulțumim, doamnă Maisner, aveți cuvântul. După ce vicepreședintele Comisiei a vorbit deja în numele grupului nostru, nu-mi revine decât să fiu într totul de acord cu domnia sa și cu dumneavoastră, doamnă președinte. mă uit în direcția comisiei uh, și iată, suntem uh, aici uh, într-o situație de unanimitate, unanimitate. Deci, doamnă Werner, vă rog să-mi răspundeți la întrebare. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă raportor. De fapt, exercițiul acesta se înscrie în exercițiul Comisiei Juncker de a îmbunătăți actul legislativ. Comisia Juncker își dorește niște acte legislative în domeniul transporturilor cât mai uh, inteligibile cu putințe putință. Și tocmai de aceea, în ultimii trei ani, am uh, analizat cu mare atenție lista de acte legislative care guvernează sectorul transporturilor pentru a le identifica pe cele care nu mai sunt necesare. Am descoperit unele acte legislative care au devenit, uh, de, care sunt depășite, Uh, precum și acestea trei despre care discutăm astăzi, pentru care e nevoie de un act ex, ex, de o abrogare ex, explicită. Aceste regulamente nu făceau nici rău, nu făceau nici bine, sunt uh, vechi, uh, pur și simplu îngreunau uh, uneori pro, uh, procedurile. Și deci tocmai de aceea am decis să le abrogăm. Ați văzut de altfel că în pachetul privind uh, navigația pe căile, mari, uh, pe căile maritime că venim cu noi acte legislative și în același timp facem propuneri uh, de abrogare a unora deja depășite. Mai am două sau mai avem două regulamente uh, pe care le vom prezenta spre abrogare în cursul anului acestuia. V-aș putea da și cifrele, dar poate că ar fi mai bine să vă, transmit în, să vă transmitem în scris, cum de altfel avem și de gând să facem explicațiile noastre analizăm cu mare atenție achiul comunitar de fiecare dată când creăm un program de lucru și uh, vă asigur că dacă vom mai descoperi noi acte legislative depășite, nu vom ezita în a veni cu propunerea de abrogare, pentru că ne dorim până la urmă un achi comunitar cât mai uh, rațional și actualizat cu putință. Mulțumim, doamna Werner. Dacă mai aveți uh, inspirație, ei, până în data de 7 iunie, ora 14, puteți depune amendamente. Dar dacă sunteți în pană de inspirație, nu-i nicio problemă. Pentru că am venit eu cu amendamente. Vom face o pauză de vreo 5 minute. Și va urma o ședință cu ușile închise. Prin urmare, îi rog pe toți cei dintre dumneavoastră care nu au ce căuta la o ședință de genul acesta să părăsiți uh, sala cât mai repede. Bien entendu, tous les membres, députés, leur... Bineînțeles, uh, membrii comisiei și uh, colaboratorii lor pot să rămână în sală.